Okay, can we try that now? Can we... Haideți să vedem dacă funcționează. Dacă toate cabinele mă aud, spune domnul președinte. Dacă cabina italiană mă aude, probabil că mă aude toată lumea. Am să predau uh, prezidiul domnului Van Dalen, dar întâi dau cuvântul domnului Riche pentru acordul UE-Vietnam. Mulțumesc. Acordul aerian cu Vietnamul face parte dintre acordurile orizontale tipice, clasice, care înlocuiesc acorduri naționale. Caracteristicile acestui acord, acceptat de Consiliu după o negociere destul de îndelungată, sunt caracteristici tipice, cu excepția faptului că nu există un acord cu privire la impozitarea la Seul. Vietnamul a refuzat acest lucru acest lucru nu are consecințe imediate, însă urmează o discuție cu statele... S-a discutat cu statele membre dacă este într-adevăr necesară această impozitare. E vorba de un stat care nu are poziție foarte puternică pe planul internațional în acest sector și nu există zboruri interne. S-a propus să se voteze pentru acest acord, acord standard. cu excepția acestui punct legat de taxarea combustibilului. Mulțumesc, Dominic. Începem cu doamna Țicău. Uh, în principiu, nu, nu cred că sunt uh, probleme în privința acestui raport. E adevărat, uh, partea de taxare a combustibilului Partea de taxare a combustibilului este una extrem de importantă. În principiu susținem raportul domnului Riche. Uh, și uh, sunt convinsă că, uh, la fel ca și în cazul multor alte acorduri pe care le vom aproba, vom da un vot favorabil. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord, ne-am fi dorit să existe și impozitarea inclusă în acest acord, dar exact cum a spus și doamna Țicău, și la acest raport, aceasta e o problemă cu care totuși putem să fim de acord și putem vota. Um. Ik krijg net door dat het uh, toch niet helemaal goed loopt met de vertaling, dus... Nu suntem uh, siguri dacă funcționează toate cabinele de interpretare. Uh, din păcate, nu funcționează returul, adică nu putem traduce din română în engleză direct. Va trebui să întrerupem încă o dată ședința pentru că sunt probleme.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 Goed, hij doet het. En uh, dank voor de korte interventie. Dat zijn eigenlijk de mooiste. Mulțumim pentru concizie, doamnă Lichtenberger. Isia? Da, alles în ordine. <laughs> da, totul e în regulă. From the ECR will be supporting our rapporteur. Thank you. Da, conservatorii vor, vor susține pe raportor. Minunat, am avut eh, câteva probleme cu interpretarea, dar se pare că se rezolvă rapid. Am să dau și comisiei cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să-i mulțumim domnului Riche. Propunerea s-a propune aprobarea unui acord important care face parte din, care înlocuiește 17 acorduri bilaterale. Vă îi mulțumesc, domnului raportor, că a explicat faptul că acest acord este puternic puțin diferit, deoarece nu include acea clauză referitoare la impozitare, la taxarea pe combustibil. Însă acest lucru nu are implicații foarte mari în realitate. Mulțumesc. nog behoefte om af te ronden? Mulțumesc. Dominic. Nu mai am nimic de adăugat. Vreau doar să mulțumesc uh, comisiei și colegilor pentru acord. Mulțumesc pentru eficiență și rapiditate. Este adevărat că trebuie să stabilim un termen de depunere a amendamentelor. Nu putem modifica sau propune amendamente pentru acordul propriu-zis, având în vedere procedurile care se aplică. Însă, trebuie să propunem un termen de depunere a amendamentelor, care este 2 februarie, apoi pe 21 februarie vom vota la comisie și în plenară în martie. Am încheiat, deci, cu raportul uh, referitor la acordul cu Vietnamul privind serviciile aeriene. Următorul punct, uh, raportul domnului Sazada, cu privire la acordul dintre acordul cu Statele Unite. Domnule Sazada, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Protocolul pe care îl discutăm este foarte important pentru piețele aviatice ale Uniunii Europene și respectiv Statelor Unite. Reprezintă 60% din traficul uh, aerian global deschiderea piețelor din Uniunea Europeană și din Statele Unite pe baza unui principiu de nediscriminare ar oferi pasagerilor și companiilor aeriene numeroase beneficii. Eu unul visez ca, spre binele pasagerilor, companiile aeriene să concureze real pe piață astfel încât pasagerii care zboară spre Statele Unite să treacă printr-o singură verificare de securitate, ca toată lumea să se bucure de aceleași drepturi și toată lumea să fie conștientă de drepturile pe care le are. S-ar presupune că aceste lucruri sunt garantate de protocoalele existente. În orice caz, este un pas uh, în direcția cea bună. Am în vedere procedurile existente, sunt de acord cu unul dintre rapoartele domnului, cu una dintre ideile domnului Simpson în rapoartele domniei sale, cum că Parlamentul ar trebui să fie informat cu privire la situația negocierilor și să participe la negocieri chiar de la început. Acest protocol a fost uh, nesigur, dar până la urmă a fost semnat, s-au uh, rezolvat sau s-au evitat anumite riscuri și, în fine, s-a activat clauza de suspendare, care ar duce la suspendarea acordurilor de până acum. Și ne întoarcem cu șa- ne-am întoarce cu șapte ani în urmă, lucru inacceptabil, pentru că șase state membre ale Uniunii Europene nu au acorduri cu Statele Unite, iar respingerea documentelor, documentului de către aceste state membre ar face imposibile zborurile de linie către Statele Unite. Și astfel s-ar uh, anula toate libertățile, toate beneficiile ce decurg din acordul Open Sky. Comisia Europeană ar putea primi un nou mandat și ar putea propune un nou acord pentru Statele Unite. Cred că aceasta ar fi cea mai bună soluție, însă este imposibil de pus în practică această idee, deoarece negocierile au fost, tocmai s-au încheiat și nu, se plan, nu s-au planificat alte negocieri, altă rundă. O altă posibilitate ar fi să se folosească comitetul mixt, care, în conformitate cu articolul 5, a primit prerogative ample. Ce atrag după sine modificări ale acordului conform amendamentelor aduse la protocol. Mulțumită prerogativelor acestui comitet mixt, am putea să mai influențăm totuși lucrurile și negocierile. Comitetul Mix ar trebui să aibă prerogativul de a garanta textul protocolului. Aș vrea acum să mă refer la preocupările menționate de raportorii din umbră. Domnul uh, Ashfirid și domnul Al-Kadrawi Al sunt uh, de acord că această fază a acordului este încă un pas în direcția cea bună. Acum, legat de ce spunea domnul Lightstreet, această a doua etapă nu deschide total piața, însă include mai multe stimulente în vederea reformei pe piață. E vorba de achiziționarea unui pachet majoritar de acțiuni de către companii europene în Statele Unite. Uniunea Europeană ar permite astfel întreprinderilor americane să achiziționeze pachete majoritare de acțiuni în ale unor companii europene. Întreprinderile americane ar avea astfel un acces mai uh, mare pe piața europeană. Negociatorii nu pot influența situația juridică în Statele Unite, firește. Așa se mulțumesc domnului El Cadraui pentru că a menționat un detaliu interesant. În Polona, solicitarea unui nou, unei noi runde de negocieri are alt sens decât în alte limbi, spune vorbitorul. Aș vrea, deci, să propun un amendament uh, la raportul referitor la acordul reciproc cu Statele Unite. De asemenea, sunt foarte mulțumit că se subliniază o dimensiune socială. Comisia Europeană ar trebui să folosească acest acord pentru a promova conformarea și respectarea acordurilor internaționale, clauzelor privind drepturile sociale, mai ales cele din uh, Convenția de la Roma și Convenția OCDE. Pentru prima dată în istorie s-a introdus un articol care se referă la dimensiunea socială a relațiilor reciproce între Uniunea Europeană și Statele Unite. În ceea ce privește îngrijorările colegilor liberali, am inclus în raport mai multe amendamente și solicit o liberalizare suplimentară a drepturilor de trafic. Solicit să fie, uh, să fie luată o poziție mai clară în ceea ce privește protecția mediului, să fie coordonate mai bine politicile referitoare la drepturile pasagerilor, astfel încât aceștia să fie protejați într-o mai mare măsură. Peste toate astea, cred că schimbul de date cu caracter personal între Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să se facă în baza unui principiu de recunoaștere reciprocă a drepturilor și în baza protocolului din 5 mai 2010. De fiecare dată când se face transfer de date cu caracter personal, ar trebui să se respecte garanțiile procedurale prevăzute în regulamentul ce privește protecția datelor cu caracter personal la nivel național și european. Doamne Lichtenberger, sunt de acord că problemele de mediu nu sunt poate suficient de clare, însă acordul ar permite o cooperare în ceea ce privește protecția mediului, pentru că se vorbește despre ETS, despre comerțul cu emisii, și ar trebui să se ia și alte măsuri în ceea ce privește tehnologiile de mediu și gestionarea combustibililor. Doamnelor și domnilor, activitatea mea ca raportor a fost destul de dificilă pentru că am plecat de la ideea că acest subiect trebuie tratat în mod echilibrat, că trebuie să analizăm uh, punctele bune și punctele slabe ale protocolului totodată. Nu am plecat cu idei preconcepute de susținere a protocolului. După multe întâlniri, după multe discuții, am ajuns la concluzia că ar fi mai util pentru noi să sprijinim protocolul decât să-l respingem. De aceea recomand ca Parlamentul să își dea acordul pentru încheierea acestui protocol și să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru observații și pentru colaborare și ar vrea să mulțumesc și colegilor de la secretariat pentru ajutor. Uh, Vă mulțumesc, domnule Sasada. V-am dat mult timp de vorbire pentru că este vorba de o problemă importantă. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, cărora le, le cer să uh, ia cuvântul maxim 4 minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportului pentru munca depusă. Nu avem foarte mult de, ale, de ales. Trebuie să spunem dacă votăm pentru sau împotrivă și dacă votăm împotrivă, nu are niciun rost pentru că în primul acord am spus că trebuie să finalizăm acordul până la sfârșitul anului trecut. Acum problema este cum putem să înaintăm în sensul unei poziții finale. Și cred că comisia trebuie să se arate mai angajată. De, de exemplu, am primit o declarație din partea Comisiei în momentul votului că Comisia se angajează să uh, intre în negocieri noi cu Parlamentul pentru a intra într-un acord de faza a treia. Cred că raportorul va trebui să se gândească dacă aceasta este o idee bună. cu toții suntem de acord că, în ciuda progreselor, uh, acordul nu este unul echilibrat. Drepturile acordate companiilor americane și celor europene nu sunt aceleași și întotdeauna a fost așa în acordurile cu Statele Unite. Putem folosi această abordare pentru a, a avea o declarație a, uh, de impunere a unei presi, unor presiuni mai mari în aceste negocieri. În același sens, avem nevoie de angajament din partea Comisiei că va examina activitățile noi, întregii comisii uh, s-a transformat aproape într-un organism permanent de schimb de opinie între Statele Unite și Uniunea Europeană. Accesul pe piață este un lucru bun, însă trebuie să pregătim acordul viitor. Actorii principale au fost invitați, însă nu știu dacă noi trebuie să fim neapărat prezenți acolo, dar sper că Comisia ne va trimite ordinea de zi și informațiile din uh, aceste întâlniri. Vă mulțumesc. Câteva întrebări foarte specifice adresate Comisiei. Tatsächlich. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că acest acord este unul dificil în acest caz. Am spus și ieri, în linii generale, ce se întâmplă cu acest tip de acorduri pentru spațiul aerian și că trebuie să avem o poziție mai puternică decât până acum sub tratatul de la Lisabona. Am spus că trebuie să fim foarte atenți uh, ce rol și caracter privat zwaaien met hun koptelefoon. Dat... Nu, cineva uh, făcea, o, făcea un semn care are probleme cu interpretarea. Nu auziți interpretarea? Uh, werkt dit, collega Susanne? Heeft u... Ar trebui să funcționeze. Dan mag ze ja. kürzer, ja, ja. als wir generell darüber... Bine, voi spune de la început. Sub tratatul de la Lisabona, noi, Parlamentul, avem acum mai multe drepturi, Put, trebuie să fim informați mai repede și am spus că în cazul acestor acorduri probleme intervin atunci când vorbim despre datele cu caracter personal și despre contextul concurenței. Și exact aceste elemente ne lipsesc în ceea ce privește acordul cu Statele Unite. Raportorul a spus foarte clar că vorbim de un procent de 60% de pe piață. Este clar că e un proiect foarte important la care se cere părerea Parlamentului. Și eu sunt pentru un vot pozitiv, dar, ca înainte, nu avem o bază bună de negocieri. Știm că nu vorbim despre un partener mare și unul mic care se află în negocieri, ci de doi parteneri care au aceeași greutate. Am, anul trecut am, am participat la discuțiile de la Washington și, ni s-a, și am spus clar că Europa are mai puțin acces pe piața din Statele Unite în comparație cu Statele Unite în Europa și că acest uh, protocol este unul de parteneriat. Americanii au spus, da, am putea să ne deschidem piața mai mult pentru voi, dar atunci trebuie să vă asigurați și voi că zborurile pe timp de noapte nu mai sunt interzise în Europa. Așa că noi discutăm aici despre ce înseamnă exact un parteneriat. Și acest lucru nu e unul facil, știu că nu e ușor nici pentru comisie. Anul trecut a existat discuția despre SWIFT și registrul cu numele pasagerilor, vorbeam de datele cu caracter personal, de sfera privată, lucruri care în Uniunea Europeană sunt respectate Însă, când vine vorba de securitate, terorism, americanii au un plan de acțiune diferit față de al nostru. Însă trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri rămân în discuție și că sunt luate în considerare. În linii mari, sunt de acord cu domnul raportor și cu domnul El Cadraui, trebuie să fim pentru, însă trebuie să fie foarte clar că nu ne aflăm într-un punct final al negocierilor. Ne dorim mai multe și avem dreptul să ne dorim mai multe. Negocierile continuă. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, data viitoare vom face un pas înainte, nu doar în ceea ce privește uh, accesul pe piață, ci și în ceea ce privește securitatea și datele cu caracter personal, dar și aspectele ce țin de mediu. Îi mulțumesc uh, domnului raportor pentru documentul pe care ni l-a prezentat. Cred că trebuie să fim de acord cu acesta, dar cu niște adăugiri din partea comisiei noastre. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă vom fi de acord, cu toate că ne doare acest lucru și încă există mari probleme în legătură cu acest acord, atunci trebuie să le explicăm clar care sunt problemele noastre partenerilor americani. Dacă noi vom fi de acord, după aceea lor nu le va mai păsa ce facem noi în continuare, pentru că ei vor fi obținut deja ceea ce își doreau. Și vor obține exact ceea ce au vrut. Mai sunt probleme foarte mari în ceea ce privește zborurile pe timp de noapte. Și foarte importantă este, cu siguranță, securitatea populației. Cred că aceasta trebuie să aibă o prioritate. În al doilea rând, în ceea ce privește condițiile pentru securitate. Au venit niște propuneri din partea Statelor Unite ale Americii. Noi ar trebui să le implementăm fără să existe un context juridic foarte clar în acest sens, fie că vorbim despre date, fie de alte elemente. Până acum așa ceva nu exista, să ne fie foarte clar. Nu pornim de la aceeași bază. Nu negociem de la același nivel. Acest lucru e foarte important pentru mine. Știu că există presiuni foarte mari aici la care se poate apela. Însă, pentru mine, există motive pentru care nu putem să fim de acord. Sunt niște puncte principale despre care discutăm de vreo șase-șapte ani în Parlamentul European. Vorbim despre protejarea datelor cu caracter personal, despre standardele în ceea ce privește aceste date și apoi intervin și problemele de mediu. Această poveste cu zborurile pe timp de noapte nu aduce cu ea o deschidere și mai mare pe piață în viitor, ci deja afectează și exact aceasta este problema. Așa că până acum eu nu am văzut clar în poziția noastră, mai ales în ceea ce privește comisia și textul de negociere, nu am văzut să fie conținute foarte clar aceste uh, reglementări în ceea ce privește interdicțiile zborurilor de noapte. Doar să completez. Nu pot să fiu de acord cu acest acord. Dank, mevrouw voor de uh, Thank you, Chairman. Um, it's been... Mulțumesc, domnule președinte. A fost o dezbatere interesantă. A durat 10 ani să ajungem la acest punct. Mulți dintre noi am ajuns aici după 1999. Este corect că există neajunsuri, și în legătură cu zborurile de noapte, nu știu ce uh, au de a face aceste uh, zboruri cu acordul. Zborurile de noapte sunt o decizie a aeroporturilor. Nu văd rolul lor în acordul nostru. De asemenea, am rezerve în legătură cu uh, accentul care se pune pe problemele de uh, angajare. Nu uh, noi nu putem stabili reguli pentru Statele Unite și nici Statele Unite pentru noi. Putem să facem referire la anumite lucruri, însă dacă ne uităm la neajunsurile centrale unde există dificultăți și Comisia le cunoaște, acestea sunt în ceea ce privește progresul, în ceea ce privește proprietatea și investițiile, controlul. Acestea sunt probleme cheie care au fost discutate timp de 10 ani. Au fost înregistrate unele progrese, recunosc, și în acest moment avem nevoie de o abordare mai strictă, pentru că nu vrem să existe o situație uh, unilaterală în Europa, în special în ceea ce privește cabotajul. Faptul că s-a ajuns atât de departe este foarte bine, Însă, mesajul care ar trebui să fie transmis de Comisia noastră și de Parlament este că este bine că lucrurile înaintează, însă trebuie încă să uh, fim extrem de exigenți cu americanii în legătură cu cele câteva probleme menționate pentru a ne gândi la progresul din viitor. Mulțumesc și mulțumesc și raportorului. Mulțumesc câteva întrebări foarte clare pentru comisie, însă înainte de a-i da cuvântul raportorului, dau comisiei ocazia de a clarifica aceste câteva puncte. Cine ia cuvântul din partea comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului domnul Sazalea, pentru uh, raportul său și concluzia sa, care este una pozitivă. se spune că prin acest acord, că acest acord ar fi putut să fie mai bun și este adevărat, în special vroiam să mergem mai repede și mai departe în ceea ce privește proprietatea și dreptul de control. Însă atunci când și-a prezentat raportul, domnul Sazada a spus și el că nu a fost întotdeauna posibil să obținem ceea ce ne dorim. pentru ca partenerii noștri să poată accepta acordul. Da, există o situație de dezechilibru în ceea ce privește proprietatea și dreptul de control. unde Statele Unite au mai multe drepturi decât Uniunea Europeană. Nu este o întâmplare. Din același motiv, serviciile de transport aerian nu sunt acoperite în acordul GATS. Statele Unite au avut dificultăți majore la acest punct. Situația a fost deja menționată de raportor. Fie acceptăm un acord care oricum prevede, care oricum prevede să se meargă până la capăt într-o la un anumit moment dat în viitor sau să nu avem niciun fel de acord. Absența unui acord ne-ar fi lipsit de câteva progrese importante pe care raportorul le-a subliniat în domeniul securității, protecției consumatorilor, mediului și în ceea ce privește aspectele sociale. Există comitetul mixt care, prin munca sa, sperăm, va permite ca ă, tot sectorul să fie pe deplin liberalizat. Bineînțeles că mai este mult de lucru, însă acest acord reprezintă cel puțin o bază pe care putem construi mai departe relația noastră transatlantic în domen- transatlantică în domeniul transportului aerian. În acest domeniu și Comisia contează pe Parlament. Este extrem de important ca Congresul american să fie motivat să se gândească la chestiunile ce țin de proprietate și de control, precum și la altele. Lucruri care sunt discutate în vizitele uh, Comisiei la Congres. În acest context vreau să vă informez de asemenea că avem intenția să organizăm împreună cu Statele Unite un forum cu privire la investiții, după cum am avut un forum cu, în ceea ce privește ocuparea anul trecut, uh, forum care sperăm că ne va permite să progresăm în ceea ce privește temele centrale ale acordului. Parlamentul European va fi invitat, bineînțeles, să participe la forumul respectiv. Domnul Alcadraui evocă o a treia fază a negocierilor. Dacă este posibil sau de dorit să ajungem la o asemenea fază. Eu cred că am ajuns la maximul pe care îl putem obține în momentul actual. Am reușit promisiunea ca într-o zi uh, întregul sector să fie liberalizat. Nu sunt sigur dacă un nou acord ar aduce ceva în plus. Pentru că astăzi deținem mijloacele de a merge până la sfârșit. Bineînțeles că mai există mult de făcut până în acel moment în ceea ce privește proprietatea și controlul cu ajutorul Parlamentului European. Este adevărat că există îngrijorări legitime pe care le-aș spune conexe în ceea ce privește liberalizarea transportului aerian. Și aceste îngrijorări uh, sunt legitime în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și mediul. Am spus ieri, în cadrul discuției dumneavoastră pe raportul domnului Simpson, că aceste acorduri aeriene în sine nu pot să rezolve probleme transversale. Din contră, pot să contribuie, însă pot să contribuie ca aceste chestiuni transversale să fie abordate în cele mai bune condiții, de exemplu, protecția datelor cu caracter personal. Mai trebuie să se lucreze la un acord juridic cu Statele Unite în acest sens. La, uh, în ceea ce privește mediul, s-a făcut referire la poluarea sonoră. Nu se va întâmpla nimic în domeniul uh, poluării sonore atâta timp cât directiva în acest sens nu va fi modificată de către Consiliu și Parlament în codecizie. Nu un asemenea acord poate să modifice legislația existentă. Ultimul cuvânt îl va avea Parlamentul European, oricum, și vă asigur în acest sens. Prin punerea în aplicare a acestui acord, vom putea să purtăm un dialog anticipat cu Statele Unite, cu administrația americană în legătură cu uh, planurile pe care au în ceea ce privește drepturile pasagerilor. De exemplu, știm, știm că se pregătește o, o lege americană privitoare la drepturile pasagerilor care ar putea să uh, intre în conflict cu legislația europeană. Aici putem atrage atenția Statelor Unite în legătură cu dificultățile care pot să apară. Iată, domnule președinte, răspunsurile mele la întrebările exprimate de membrii comisiei. Dumneavoastră, în orice caz, puteți conta pe noi că vă vom ține la curent în legătură cu evoluția acestui, acestor negocieri. Vă mulțumesc. Este foarte bine că putem conta pe Comisia Europeană. Există un lucru pe care nu l-am auzit în răspunsul dumneavoastră. S-a pus o întrebare în legătură cu votul în plenară. Vom avea o declarație din partea Comisiei în momentul respectiv. Nu ați răspuns la această întrebare. Dacă ne puteți da o precizare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea care mi-a fost pusă era o declarație în legătură cu introducerea unei a treia faze. Am răspuns că probabil nu este metoda optimă pentru a înainta în relațiile transatlantice. Astăzi, cu acordul prezent, am ajuns, după părerea mea, la capătul a ceea ce putem obține de la partenerii noștri americani. Însă, putem, cu ajutorul Parlamentului European, după cum am amintit, putem să înaintăm către punerea în aplicare com- completă a acestui acord, care va permite intereselor europene să fie să dețină poziții majoritare în proprietatea companiilor americane și viceversa. Astfel, echilibrul va fi restabilit. Însă, foarte sincer, nu cred că este util să cerem Consiliului un nou mandat de negociere pentru un nou protocol care să vizeze obținerea încă de acum uh, proprietatea de plină și controlul reciproc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ja, dank u wel. Uh, kijk, ik aarzel om nu... Mulțumesc. În loc să-i dau cuvântul raportorului, cred că putem să continuăm discuția E un punct procedural. Nu vreau să reluăm toată discuția, vă rog. Ich werde nicht mehr zum Inhalt sprechen. Nu voi mai vorbi despre conținut, deși tentația este foarte mare. Ce am auzit acum din partea comisiei nu ne-a liniștit că odată se va întâmpla și așa. Comisia spune că nu dorește să facă niciun fel de declarație. Noi spunem că în linii mari suntem de acord cu acordul, mai există probleme, dar cu toate acestea vom fi de acord. Însă acest lucru nu ne oferă următoarea uh, șansă de a avea un text, o rezoluție sau altceva în legătură cu acest acord. Pur și simplu vor râde de noi dacă situația rămâne așa. Păi, uh, uh, așa este domnule raportor, dacă puteți preciza concluziile finale și să ne spuneți ce ne rămâne de făcut. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste concluzii au fost deja trasate și sunt în document. Există o invitație de a se lua măsuri suplimentare, se spune că și Comisia ar trebui să fie gata să negocieze următoarele faze ale acordului și există în document o listă de teme. Liberalizarea zborurilor, posibilitatea unor investiții, măsuri de protecție a mediului, o coordonare mai bună a strategiilor politice cu privire la drepturile pasagerilor pentru a-i proteja într-o mai mare măsură pe aceștia. Toate acestea se regăsesc în document. Și apelul uh, și documentul face un apel către comisie să facă mai multe eforturi. Mie îmi pare rău de automulțumirea de care dă dovadă comisia, deși s-au înregistrat progrese, documentul nu este atât de ambițios pe cât ne-am fi dorit. În niciun caz nu este o realizare a visurilor noastre. Este doar un pas mic, ce drept în direcția cea bună, dar poate că într-o zi vom avea un cer unic mondial. Știu că acum uh, încercăm să realizăm cerul unic european, însă o îndeplinire a visurilor noastre ar uh, fi reprezentată de un cer unic global, mondial. Uniunea Europeană și Statele Unite acoperă reprezintă 60% din traficul aerian. De aceea dorim o ambiție mai mare și încercăm să stimulăm Comisia să se gândească și la alte lucruri ce s-ar putea face pentru a îndeplini acest vis. Într-adevăr, există comitetul mixt care poate fi de ajutor, poate analiza anumite probleme și poate uh, spori cooperarea pe viitor. Însă, trebuie să înțelegeți că dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Mulțumesc. Acum sigur că aș putea să dau cuvântul tuturor, dar nu vreau să fac asta. Avem în față un acord și întrebarea este dacă îl acceptăm sau nu. În Parlament există posibilitatea de a adopta o rezoluție eh, dincolo de, de acordul propriu-zis. Termenul este 2 februarie și pe 28 vom putea vota și în martie să votăm la plenară. Este bine, după părerea mea, că raportorul, sunt convins în urma unor discuții cu raportorii din umbră, să, raportorul va putea să întocmească această rezoluție astfel încât să ne exprimăm punctul de vedere. Însă, până la urmă, răspunsul pe care îl dăm noi este da sau nu. Vă sugerez, domnule raportor, ca până la discuția viitoare să discutați cu raportorii din umbră și să vedeți cum puteți formula această rezoluție astfel încât părerea noastră să fie clar exprimată. Nu mai redeschid discuția, vă rog doar să mai discutați cu colegii pentru a acorda atenție cuvenită. Mulțumim tuturor, trecem la următorul punct, tot un acord uh, aerian, de data aceasta cu vecinul uh, de la Nord, uh, Canada. Doamne Țicău, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, raportul uh, despre care discutăm uh, este un, se referă la acordul dintre Uniunea Europeană și Canada. Este un raport cadru și este un raport exemplar. Subliniez exemplar întrucât Prevederile sale, pe de o parte, uh, sunt echilibrate, ambele părți uh, au, uh, beneficiază de aceleași drepturi. Vreau să subliniez faptul că <coughs> Înainte de um, a pune bazele acestui acord, existau 19 acorduri bilaterale între state din Uniunea Europeană și Canada. În noiembrie 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat că anumite prevederi ale acestor acorduri bilaterale nu sunt în conformitate cu dreptul comunitar uh, și de aceea a mandatat Comisia să negocieze un uh, acord global în domeniul aviației care să fie în conformitate cu prevederile legislației europene. Uh, practic, obiectivul <coughs> acestui acord este de a asigura un, și de a crea un spațiu aviatic deschis între Uniunea Europeană și Canada, acest, lucru ar uh, crea o piață unică a transportului aerian între Uniunea Europeană și Canada, în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene uh, europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără niciun fel de restricții, inclusiv pe piețele interne ale celor două părți. Uh, subliniez faptul că mandatul recunoaște explicit posibilitatea aplicării acordului în mod progresiv, Uniunea Europeană a acceptat deschiderea totală a investițiilor, că deschiderea totală a investițiilor nu poate fi realizată de la început, urmând să fie introdusă în mai multe etape pe parcursul unor perioade de tranziție. Uh, practic vorbim de, trei, uh, de patru etape. Uh, prima etapă se aplică atunci când capitalul străin al companiilor aeriene este limitat la 25%, a doua etapă la 49%, a treia etapă începe de îndată ce ambele părți introduc posibilitatea ca investitorii să înființeze și să gestioneze noi companii aeriene pe piața celelalte părți, iar a patra etapă și cea finală oferă drepturi depline de operare. Uh, aș vrea să subliniez faptul că acordul cuprinde o eșalonare practic treptată a drepturilor de trafic, a oportunităților de investiții, precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte, printre care siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența. Uh, ambele părți vor coopera strâns cu scopul de a atenua impactul aviației uh, asupra schimbărilor uh, climatice, Uh, de asemenea, vor, uh, se vor uh, purta discuții în continuare cu privire la compensarea, deci la drepturile pasagerilor, astfel încât să se introducă și să existe pe viitor prevederi privind compensarea în cazul refuzului la îmbarcare, măsuri de accesibilitate și rambursarea pasagerilor. Aș uh, menționa faptul că, deși acordul este mai ambițios decât uh, cel uh, dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește accesul la piață, cu toate acestea, este mai puțin explicit în ceea ce privește recunoașterea importanței dimensiunii sociale. Și de aceea, subliniez, este important ca unor comisia să folosească acordul și în special posibilitatea de a adresa de a se adresa Comitetului Mixt pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante privind drepturile sociale. Ă, mă opresc aici, domnule președinte. Repet, acordul este unul exemplar ă, și ă, sper să existe susținerea din partea tuturor colegilor pentru aprobarea acestui acord. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, doamnă raportor pentru această introducere foarte clară. Acum dăm cuvântul colegilor care vor să intervină. Domnul Groș, ca raportor din umbră, intervene primul, vă rog. Mulțumesc mult, domnule președinte. Doamnă raportor, vă mulțumim pentru acest uh, text. Spune cam tot ceea ce se poate spune despre acord. Sunt de acord cu observația că acest acord poate fi un model pentru alte acorduri, de exemplu pentru cel cu Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește deschiderea pieței, aici se fac niște pași importanți. Într-a patra fază, dacă am citit bine, se poate ajunge chiar să vorbim despre cabotaj. Deci vorbim despre o deschidere completă în care există posibilitatea de a uh, nu doar a investi, ci și a colabora foarte bine în diferitele locuri. În ceea ce privește dimensiunea socială, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră și în ceea ce privește siguranța. În acord se vorbește despre standardele de securitate în contextul internațional de acum și că acestea trebuie să fie verificate, însă trebuie să vedem și care e pasul următor iar apoi să ajungem la o facilitare a colaborării care să-i ajute și pe consumatori. Și sunt uh, de acord că aceasta ar putea, ar putea fi o bază nu doar în ceea ce privește sectorul aerian, ci și în alte domenii. Cred că e important să lucrăm împreună și nu să ne împiedicăm unii de ceilalți. Sunt de acord cu recomandările dumneavoastră, sunt uh, de acord cu acest actor și cred că poate, cu acest acord și cred că poate fi adoptat în această formă. Mulțumesc. Liberală. Mulțumesc, doamna Meisner. Da, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Țicău, pentru acest acord. S-au spus deja foarte multe. Uh, Ați vorbit despre punctele cele mai importante în raportul dumneavoastră, putem fi de acord cu acest actor. E clar că în, în, ace, în legătură cu acest acord cu Canada, situația e mult mai bună decât cea cu Statele Unite. E un model foarte bun. Tot timpul vorbeam și în cadrul acordului cu SUA despre următorul nivel care ne dă o perspectivă, dar sunt de acord cu tot ce ați spus până acum. Mulțumim, doamnă Lichtenberger. Sunt uh, de acord cu cele spuse. Acest acord este într-adevăr unul echilibrat față de cel negociat înainte. Ca cetățeni europeni trebuie să dăm un semnal foarte clar și anume că negociem de la același nivel. Nu există o relație între stăpân și slugă. Așa cum se întâmplă în Uh, după părerea mea, în cazul altor acorduri. Trebuie o cooperare sporită în ceea ce privește aspectele de securitate. Același lucru e valabil și pentru dimensiunea socială, care, după părerea mea, nu a fost pe deplin tratată. Însă, în linii mari, acest acord este uh, unul foarte bun și poate fi o bază foarte bună pentru următorii pași. Mulțumim! Acum președintele delegației PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot vorbi și că eu din funcția de președinte al delegației cu Canada. Sunt de acord cu majoritatea colegilor mei Conservatorii au o mică probleme cu acest acord, așa că voi uh, face referire la anumite puncte. Atât această discuție cât și cele din trecut au subliniat un anumit lucru și mă adresez acum Comisiei. Într-un context mai larg, Comisia Europeană pare să creadă că poate să nu ia foarte mult în considerare Parlamentul. Însă, aceste acorduri trebuie să ne fie prezentate. Cu toții știm că Parlamentul are acum un rol mult mai important în ceea ce privește asemenea acorduri și e timpul ca Comisia Europeană să recunoască acest lucru și să ne informeze, nu doar în ceea ce privește acordurile privind transportul aerian, ci și în cazul celorlalte acorduri și asta de la început până la sfârșit. Am avut un exemplu, cel legat de SWIFT. Dacă Comisia nu vrea ca acea situație să se tot repete, atunci trebuie să recunoască prerogativele pe care le are acum Parlamentul. Acest lucru am vrut să-l transmit Comisiei. Vorbim de un context mai larg, nu doar de acordurile privind transportul aerian. Însă îmbrățișez acest acord. Este unul bun. Contextul e din nou unul lărgit, există acum uh, negocieri în ceea ce privește un comerț mai mare între Uniunea Europeană și Canada. Există și acorduri în acest sens și cred că acest lucru trebuie să fie salutat. Sper că aceste acorduri nu se negociază izolat, ci se țină cont de context și anume de deschidere în ceea ce privește comerțul între Canada și Europa un punct pe care cred că l-au atins și colegii mei și care cred că e important și anume în ceea ce privește controlul unic de securitate. Cu toții ne dorim să existe acest lucru, însă în acest context nu putem să izolăm Canada. Un mare procentaj din traficul dinspre Europa spre Canada trece prin Statele Unitele, Unite ale Americii. Și acolo vorbim despre situația de transfer între și aici va exista în continuare această problemă. Pentru că nu poți să ai doar două părți ale unui triunghi. E clar că dacă mergi spre Toronto, sau spre Montreal vei putea trece printr-un singur, punct de, printr-un singur control de securitate. Însă dacă treci prin New York sau Boston, acest lucru nu va fi posibil. Și cred că e un lucru pe care ar trebui să ni-l propunem. Să există acest sistem de control unic chiar și atunci când zborurile trec prin America. Cred că trebuie să discutăm în termen general acest acord și mai ales în ceea ce privește deschiderea pieței. Nu putem să izolăm Canada de întreaga America de Nord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Da. Cred că s-au pus niște întrebări foarte clare comisiei. Așteptăm com reacția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor, pentru raport și pentru faptul că dă o apreciere pozitivă față de acest acord. Mm, și, de altfel, întreaga comisie pare să fie de acord. E adevărat că acest acord este probabil sau aproape sigur cel mai bun pe care îl avem. Domnul Groș are dreptate, ar putea servi drept model. Am vrea, ar fi bine ca toate acordurile pe care le încheiem să fie uh, Uh, să urmeze modelul acestuia. Însă, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Vezi cazul acordului cu Statele Unite. Acesta este un acord care deja dă roade, pentru că legislația canadiană ce permite trecerea de la 25 la 49% procent de proprietate străină a companiilor canadiene deja a fost adoptată și cu rezerva ca, cu rezerva publicării decretului de punere în aplicare a legii, deja suntem în faza a doua a acordului, lucru care ne va aduce drepturi noi legate de trafic. Dinamica este deja demarată, deja definită și trebuie să salutăm acest fapt. E adevărat că la un anume punct nu a mers atât de departe pe cât ne-am fi dorit. E vorba de problema ocupării forței de muncă, problema locurilor de muncă, articolul 19. Trebuie să spunem însă că negocierea acestui articol a fost foarte, foarte dificilă. S-a, am, am, am întâmpinat multă rezistență din partea Canadei și partenerii canadieni au acceptat în fine propunerea noastră dacă este necesar și de fiecare dată când fi, va fi necesar, vom uh, folosi această prevedere a acordului, vă asigur. Cu privire la celelalte elemente, nu vreau să mai intervin, pentru că deja doamna Țicău le-a prezentat. Vreau să uh, mă refer la un singur punct despre care a vorbit domnul Bradford și alții, siguranța. S-au înregistrat deja progrese clare în relația cu administrația canadiană pentru înființarea așa numitului sistem One Stop Security, deci un singur control de securitate. Trebuie să ne ocupăm și de situațiile în care există tranzit prin Statele Unite. Însă, când vine vorba de Canada, acesta este încă un element pentru care am înregistrat deja progrese. Domnule președinte, asta doream să subliniez pentru comisie. Îi mulțumesc încă o dată doamnei Țicău pentru raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru reacții. Doamna Țicău, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și comisiei și colegilor care au intervenit. Uh, cred că este un acord exemplar care poate servi ca model pentru alte acorduri uh, privind transportul aerian între Uniunea Europeană și terțe părți și uh, sper că toată lumea va susține acest acord. Mulțumesc! Goed, dank u wel. Ook hiervoor geldt, zoals voor die... Mulțumesc foarte mult. Ca și în cazul celorlalte acorduri, putem să-l acceptăm sau respingem, dar putem adopta și o rezoluție. Până la 2 februarie puteți Uh, înainta amendamente. Votul va fi pe 28 februarie și acordul va fi discutat în plenara din martie. Îi mulțumim doamnei Țicău și le mulțumesc și celorlalți colegi care au intervenit. Acum trecem la următorul punct, acordul privind siguranța aviației civile cu Brazilia. Domnule președinte, uh, acordul uh, cu Brazilia este un acord privind uh, siguranța aviației civile. Este un alt tip de acord față de acordul cadru pe care l-am discutat anterior în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și Canada. Acordul a fost semnat de Uniunea Europeană la 14 iulie 2010 și nu este aplicat provizoriu, Uh, el ar putea fi încheiat printr-o decizie a Consiliului. Uh, până la încheierea acestui acord, uh, practic, Brazilia avea relații bilaterale privind siguranța aviației civile doar cu șase state membre ale Uniunii Europene, <coughs> privind certificarea produselor. Aceste acorduri bilaterale vor fi reziliate în momentul intrării în vigoare a noului acord. Uh, practic, acordul instituie acceptarea reciprocă a rezultatelor certificării în domeniile navigabilității pentru toate statele membre uh, și vreau să subliniez uh, faptul că există flexibilitatea de a modifica acordul prin modificarea anexelor ulterior, ceea ce înseamnă și solicităm în mod explicit Comisiei să țină la curent Parlamentul cu cele mai importante modificări. Uh, obiectivele de bază ale acordului sunt uh, facilitarea schimburilor comerciale de bunuri și servicii aflate sub incidența acordului, limitarea pe cât posibil a dublării evaluărilor, testelor și inspecțiilor în cazul unor diferențe semnificative de reglementare și acceptarea rezultatelor sistemelor de certificare ale fiecărei părți în vederea verificării conformităților cu cerințele celeilalte părți. Acordul se bazează pe încrederea reciprocă în sistemele părților și pe compararea diferențelor de reglementare, acordul stabilind obligații și oferind metode de cooperare, astfel încât autoritatea importatoare să poată emite propriul certificat pentru produsul aeronautic, piesa de schimb sau echipament, fără a duplica toate evaluările efectuate de autoritatea exportatoare. Anexele la acord prezintă modul în care ar trebui să se desfășoare această cooperare și recunoaștere reciprocă a rezultatelor certificării în ceea ce privește navigabilitatea și întreținerea. Uh, închei uh, spunând uh, faptul că um, există flexibilitatea necesară de a reacționa imediat la problemele de siguranță sau pentru a ridica nivelul de protecție la cota pe care o consideră necesară din motive de siguranță ă, și cred că acest acord aduce beneficii atât companiilor europene cât și companiilor ă, braziliene datorită scurtării și simplificării procedurilor de omologare a produselor de recunoaștere reciprocă și de recunoaștere reciprocă a rezultatelor certificării, care vor deveni astfel mai puțin costisitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept uh, cu interes uh, comentariile colegilor. Tico, hartelijk dank. Dank ook... Uh, mulțumesc, doamnă Țicău. Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru explicațiile pe care ne le-ați dat. Acum am să dau cuvântul reprezentanților grupurilor. Cred că câte trei minute de reprezentant vor fi suficiente. În primul rând, PPE-ul. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Um passo importante na matéria da segurança na aviação civil. É um passo no desenvolvimento da política da aviação civil da União Europeia com países terceiros e também um passo no reforço da segurança. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un pas important pentru cooperare, dar și pentru securitate. O... între statele membre. În ultimii ani au fost anumite probleme, acum sunt noi posibilități care se deschid. Er rechts, uh, het virus is nog niet weg kennelijk. Um, no translation? Nee, er is geen limba portugheză nu apare pe lista din care se poate interpreta. Limba portugheză nu a fost inclusă în program. Ne cerem scuze. Nu a fost anunțată. Președintele nu știe ce înseamnă acest lucru din punct de vedere tehnic. Interpreție își cer scuze, dar se poate vorbi limba olandeză. Ea este prevăzută, însă portugheza nu niet worden vertaald, dat is wat ik begrepen heb. Is het mogelijk? Ik, ik durf het bijna niet te... Acest lucru nu a fost planificat, însă puteți vorbi în limba olandeză. Ați putea continua în această limbă, ar fi mai bine și mai ușor. Portuguese and we can listen to the English translation maybe that could help. Ik, ik, ik zie de, de tolken op verschillende manieren. Nici uh, din cabina engleză nu se poate lucra pentru că nimeni nu are portugheza în uh, combinație. Nu putem învăța toți azi portugheză. Totuși să continuăm ședința în engleză. Olandez ar fi mai bine, dar probabil engleză dacă puteți vorbi Domnule președinte, dacă aș putea, aș continua în olandeză, însă, din păcate, vocabularul meu în limba olandeză este foarte restrâns, așa că voi continua în limba engleză, însă nu pot continua fără să spun următoarele. Din păcate pentru mine, ca portughez, cred că e inacceptabil acest fapt. Nu pot să mă folosesc de limba mea maternă, așa cum pot ceilalți colegi ai mei, și de aceea cer serviciilor Comisiei să facă ceva în acest sens viitor. Nu sunt singurul portughez din această comisie, există mai mulți membri suplanți din Portugalia și aș vrea să se înregistreze ceea ce am spus. Voi interveni chiar acum, spune domnul președinte, sunt de acord cu dumneavoastră, nu știu de ce există această problemă, această dificultate, însă am notat în mod oficial ceea ce ați spus și vom vedea ce se întâmplă. Nici eu nu înțeleg această situație, însă aveți acum cuvântul. Da, voi face un efort ca pe viitor să pot să vorbesc în olandeză de la început până la sfârșit. Pentru a fi cât mai succint, pentru că timpul e un factor foarte important, voi spune doar următorul lucru. Doresc să-i mulțumesc doamnei Țicău, a făcut o muncă foarte bună în această privință. Un punct important și care trebuie subliniat e următorul. Acest acord e un, aduce un beneficiu în mod clar atât Braziliei cât și Uniunii Europene Pot să spun comisiei că ieri am participat la o cină cu ambasadorul Braziliei și acesta a vorbit despre două puncte importante pentru Brazilia. În primul rând, negocierile între Uniunea Europeană și Mercosur și cele două acorduri în ceea ce privește serviciile aeriene care se află încă în Parlamentul European. Cred că acest lucru, de acest lucru va beneficia Uniunea Europeană. Brazilia nu e doar cea de-a 10 cea mai importantă economie din lume, ci în același timp este cel de-al 10-lea partener comercial cel mai important pentru Uniunea Europeană. Acest acord conține foarte multe puncte care vor aduce beneficii în toate domeniile în ceea ce privește siguranța aviației civile. Sunt recunoscute aici certificările. Va exista o încredere reciprocă între Uniunea Europeană și Brazilia și cred că se va reflecta și se va um, regăsi sistemul care e implementat acum în Uniunea Europeană. Din punct de vedere procedural, regret următorul fapt. Parlamentul European poate să își uh, spună părerea doar într-o fază destul de avansată a procedurii. Însă cred că trebuie încheiat acest acord pentru că este important pentru ambele părți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Mm. Mulțumim și pentru faptul că ați vorbit engleză. Doamna Meister are cuvântul. Uitstekend. Mulțumesc. E foarte bine. Ah, e foarte bine că mergem mai repede. Doamna Lichtenberger are cuvântul. O întrebare scurtă, din păcate. În Brazilia au avut loc niște probleme în ceea ce privește siguranța aviației și nu în ceea ce privește securitatea. Uh, Însă întrebarea mea e următoarea, dacă aceste probleme au fost până la urmă înlăturate. Pentru că situația trebuie să fie clară înainte de a mai face un pas. Am notat întrebarea dumneavoastră și acum dăm cuvântul comisiei. Sperăm că v-ați notat și dumneavoastră întrebările, astfel încât să putem auzi răspunsurile. Foarte scurt, aș vrea să-i mulțumesc, doamnei raportor pentru, pentru eforturi, a acoperit toate punctele importante. În legătură cu siguranța, ne dăm seama că au fost probleme mari în Brazilia mult timp. Toate comentariile făcute de colegi cred că sprijină poziția doamnei raportor și a Comisiei. Mulțumesc. Clasă, dank. Dan kunnen we nu naar de commissie. Vă mulțumesc. Acum putem da cuvântul Comisiei, ținând cont de întrebarea doamnei Lichtenberger. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Țicău pentru raportul său și pentru concluziile la care ajunge. Comisia se bucură că ajunge la aceeași concluzie ca și în acordul cu Canada în domeniul securității. Înțeleg de asemenea din intervenția membrilor comisiei dumneavoastră că există un consens în ceea ce privește acest acord. Vreau doar să vă reamintesc că exact ca și în cazul acordurilor analoage cu Statele Unite și Canada, aici vizăm acceptarea reciprocă a certificatelor. În Uh, materie de navigabilitate inițială, certificare a produselor aeronautice și, de asemenea, în legătură cu organismele de uh, concepere și fabricație a acestor produse. Este vorba de acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate legate de cooperarea de operarea avioanelor și de întreținerea pieselor acestor aeronave. Cu acest acord deschidem calea către o cooperare strânsă cu Brazilia, care este al patrulea producător de produse aeronautice din lume. ideea că această cooperare poate să fie extinsă dincolo de recunoașterea reciprocă a certificatelor uh, către alte domenii a securității aeriene, cum ar fi brevetele de pilot și de uh, personal navigant uh, despre asumarea securității în mod general prin schimbul de date în ceea ce privește securitatea, date cu privire la accidentele și în legătură cu performanța companiilor aeriene. Fondul acestui acord acoperă în mare parte recunoașterea reciprocă a certificatelor, însă aici eh, acoperim un vid imens pentru că nu există niciun acord formal obligatoriu juridic în domeniul securității între Brazilia și niciun și un stat și vreun stat membru în momentul actual. Există câteva acorduri administrative între anumite state membre și Brazilia și de asemenea din 2004 există un aranjament administrativ între Agenția Europeană de Securitate Aeriană și omologul, omologa sa, autoritatea responsabilă cu uh, aviația civilă din Brazilia, ANAC. Acest lucru are repercusiuni asupra activității aeronautice și asupra comerțului cu produse aeronautice. De aceea este important să menționăm că fluxul între Uniunea Europeană și Brazilia a crescut și în virtutea acordurilor administrative între Agenția Europeană și ANAC, putem din acest moment să acoperim un număr mare de produse pentru care constructorii înregistrează economii pentru că nu mai este nevoie de o dublă certificare. Cu acest acord mergem mai departe pentru că a fost conceput așa încât toate produsele aeronautice să poată să fie recunoscute reciproc. Și astfel scade costul pentru industrie al procedurilor de certificare. Și de asemenea scade prețul serviciilor. La acest punct răspund la întrebarea doamnei Lichtenberger. În domeniul întreținerii de la început am spus Braziliei că avem nevoie de eforturi suplimentare din partea lor și Agenția de Securitate Aeriană a avut o misiune suplimentară după semnarea acordului în iulie 2010. Recunoașterea acordurilor cu atelierele de întreținere va avea loc doar atunci când vom fi satisfăcuți că sistemul de certificare brazilian este echivalent 100% cu cel european. Acesta este și obiectivul acordului. Și se face referire foarte clară la acest principiu chiar în raport. Deci pot să îi dau asigurări doamnei Lichtenberger. Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc pentru un răspuns foarte clar. Am fost uh, însărcinat cu transportul aerian pentru autoritatea uh, olandeză și dacă spuneți că nivelul de siguranță aeriană a ajuns la nivel european, este un răspuns clar la o întrebare clară a doamnei uh, Lichtenberg, doamna raportor. Celor care au intervenit și pentru întrebările puse. Uh, sper ca toți colegii să susțină încheierea acestui acord. Uh, vreau doar să menționez uh, faptul că partea de întreținere este extrem de importantă pentru că vorbim <coughs> și de o deschidere viitoare a pieței, de un acord Uh, cadru uh, un altul decât uh, cel de față, iar pentru deschiderea pieței, evident, și partea de întreținere și recunoaștere reciprocă a certificatelor este extrem de importantă. Nu trebuie să uităm faptul că Brazilia are cu 600 de aeroporturi mai mult decât întreaga Uniune Europeană. Iată, o dată în plus de ce partea de întreținere este extrem de importantă. Mulțumesc! Goed, ik wil alle collega's hartelijk danken. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor. Domnului Teixeira, care a folosit limba engleză, și doamnei Țicău pentru munca excelentă în calitate de raportor. Am stabilit câteva termene, februarie pentru amendamente, 15 martie votul în Comisia Transport și în mai în plenară. Așadar, putem, tre- putem trece acum la uh, raportul domnului Ugeas, care este raportor pentru descărcarea de gestiune pentru o serie de agenții. Ia, aș ruga raportorul să ne uh, vorbească despre aceste rapoarte și rog raportorul să nu vorbească mai mult de 4 sau 5 minute. Domnul Ugeas. Mulțumesc, domnule președinte. Există o serie de agenții pentru care avem acum pe ordinea de zi descărcarea de gestiune. Există anumite probleme comune acestor rapoarte, așa încât voi încerca o abordare generală a aspectelor comune și după aceea voi vorbi pe problemele caracteristice fiecarei agenții. Voi începe cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Mulțumesc raportorilor din umbră cu care am putut să colaborez și am avut o serie de schimburi de opinie, opinii uh, care au ajuns la un acord în legătură cu textul de astăzi, pe fond, în ceea ce privește această agenție. Am considerat că este extrem de important raportul cu Curții de Conturi raport în care conturile anuale au fost considerate în general legale și conform standardelor. În general, nu înseamnă că totul a fost perfect. Există anumite situații care necesită atenția Parlamentului, pentru că Parlamentul deține controlul politic și, de asemenea, este necesară atenția Comisiei. Primul lucru pentru oricine înțelege bugetul este că în 2009 agenția a primit 44 de milioane 345 de mii de euro și a cheltuit peste 48 de milioane de euro. Deci există o diferență între venituri și cheltuieli. Se poate înțelege motivul că nu se respectă principiul anualității în cheltuieli. Este vorba însă de un punct tehnic. Uh, ideea politică ce trebuie subliniată aici este că agenția nu a adoptat o abordare suficient de riguroasă față de anumite măsuri. Uh, transferul între rubricile bugetare și anularea creditelor de alocare. Uh, considerăm pozitiv faptul că agenția s-a angajat să își îmbunătățească nivelul de planificare și control. Este un angajament pe care trebuie să ne angajăm și noi să-l verificăm anul viitor, pentru că și aceste agenții trebuie să fie controlate, trebuie să își respecte promisiunile. Există principii cum ar fi transparența, claritatea, nediscriminarea, principii pe care trebuie să le respectăm cu toții. Agenția declară că de acum înainte procedurile pentru achiziții corespund cu liniile directoare ale regulamentelor financiare. Cerem agenției să își dezvolte mai mult indicatorii de performanță. Însă există o problemă importantă asupra căreia vreau să vă atrag atenția. O problemă în ceea ce privește procedurile de recrutare a personalului. Aceste proceduri nu respectă principiul transparenței și corectitudinii, principii la care am făcut referire deja. Trebuie să reamintim agenției că trebuie să continue de fapt, trebuie să adopte măsuri de angajare a personalului transparente și non-discriminatorii. în ciuda acestor probleme, Curtea de Conturi este de părere că, în general, conturile depuse de către agenție sunt uh, legale și corecte. Așadar, putem face o recomandare acestei comisii să acorde o descărcare de buget pentru Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Foarte bine. Vă mulțumesc. vreți să vorbiți despre fiecare agenție uh, individuală sau să le parcurgem pe toate? Eu v-aș recomanda să faceți observații în legătură cu toate deodată. Foarte bine, domnule președinte. Voi trece atunci la Agenția Europeană de Siguranță a Aviației. Și aici Curtea de Conturi consideră că, în general, bilanțul este legal și corect, însă există 31 de milioane 548 de mii de euro ca venit și cheltuiel de 29 de milioane, de mai mult de 29 de milioane credite de plată. Deci nu a existat diferența între venituri și cheltuieli prezentă în cazul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, însă nici aici nu s-a respectat principiul anualității. Ehm, există totuși o îmbunătățire gradată și agenția s-a angajat să adopte o structură a bugetului bazată pe activități care ne poate da un cadru mai ușor de monitorizat. Și aici apare o notă importantă în raportul Curții de Conturi. Subliniez faptul că Curtea a considerat că nu există o justificare în documentația legată de recrutarea personalului. Ni s-au dat asigurări că începând cu mai 2010, agenția a arătat că s-au aplicat praguri fixe în toate procedurile de selecție. Și aici am sugerat să se acorde descărcarea de buget pentru agenție. Și trec acum mai departe la Agenția Europeană a Căilor Ferate, Curtea de Conturi și-a dat avizul că, în general, bilanțul depus a fost uh, legal și corect, însă această agenție are mai multe probleme decât oricare altă agenție pentru că și aici se încalcă principiul anualității. Și există o notă din partea Curții de Conturi care spune că toate încurajările adresate agenției pentru a-și îmbunătăți metodologia nu au dus la nicio schimbare aceleași probleme reapar de la an la an și nu se, uh, iau, nu se ia nicio măsură pentru corectarea acestora. Întârzierile și anulările permanente în plăți și se schimbă constant programul anual de lucru. Aceste schimbări constante reprezintă o problemă semnificativă. după cum spune Curtea de Conturi, răspunsurile primite din partea agenției au fost foarte vagi și neadecvate. După cum am spus și în raport, cred că trebuie să subliniem că nu există un sistem centralizat pentru înregistrarea facturilor și agenția are două sedii diferite, lucru care duce la probleme. Luăm notă de anumite îmbunătățiri în legătură cu înregistrarea facturilor și luăm notă de faptul că agenția a intrat într-un acord pentru a implementa înregistrarea centralizată a facturilor începând cu septembrie 2010, însă există și alți factori negativi în legătură cu inventarul activelor fixe. Aici există neajunsuri extrem de mari și costuri suplimentare care decurg din utilizarea a două sedii diferite. Este însă o opinie politică, așa încât las uh, la latitudinea dumneavoastră și a Parlamentului evaluarea situației. Însă trebuie să spun că există o problemă care ține de regulile de angajare și, și modificarea locului de origine pentru trei membri ai personalului. A trebuit să cerem agenției să uh, recupereze orice plăți nejustificate. Dacă pot să mai abuzez de timpul dumneavoastră puțin, aceste comentarii mă duc la un comentariu mai general în legătură cu agențiile. Creșterea competențelor Parlamentului uh, duce la o problemă în respectarea termenelor. De asemenea, se, uh, există organisme naționale care acordă sau reprezintă daune trezoreriei atunci când uh, finanțele publice suferă în urma acțiunilor funcționarilor statului. Noi trebuie să facem față acestei probleme pentru, ne pentru a ne asigura că fondurile Uniunii Europene nu au de suferit în urma acțiunilor personalului. Avem nevoie de reguli mai bune în instituțiile europene în acest domeniu. Și în forul corect trebuie să examinăm problema care devine din ce în ce mai presantă. Dacă vrem să păstrăm încrederea publicului european și a instituțiilor naționale, pentru că Europa întotdeauna spune statelor membre că trebuie să fie mai eficiente, însă noi trebuie să facem ordine în propria ogradă. Iar acum câteva cuvinte în legătură cu întreprinderea comună SESAR. Curtea de conturi dă o evaluare pozitivă și conturile sunt considerate a fi fiabile. În ciuda dificultăților prin care trece agenția pentru că este încă în faza de început uh, și trebuie să pună în aplicare regulamentul adoptat doar în decembrie 2008. Trebuie să recunoaștem că agenția are o uh, poziție specială, pentru că este vorba de un parteneriat public-privat și are probleme diferite față de alte agenții. Evaluăm pozitiv abordarea acestei agenții. Nu înseamnă că totul este perfect, există neajunsuri, de exemplu cu privire la faptul că agenția are depozite bancare de 86.000 86 de milioane 800 de mii de euro, care reprezintă din nou încălcarea principiului bugetar al anualității. Și asta înseamnă că resursele puse la dispoziția agenției nu au fost folosite în scopul în care au fost alocate de către Parlament. În orice caz, aș spune că s-au făcut anumite comentarii, că eh, Curtea de Conturi a făcut anumite observații cu privire la auditul intern și aceste observații au fost implementate. De asemenea, este nevoie de un sistem integrat de gestionare care să permită alocarea costurilor către anumite eh, activități. Însă, în acest caz, ca și în altele, uh, evaluarea este una pozitivă și recomandăm acordarea descărcării de buget. Deci, Mulțumim, domnule Ugeas, pentru aceste explicații complete. A fost interesant să vă ascultăm vorbind despre toate aceste agenții despre care știți atât de multe. Înainte de a da cuvântul colegilor, am eu o întrebare și o observație. O întrebare foarte concretă. Vor, ați vorbit despre Agenția Căilor Ferate. Și am înțeles că nu că utilizarea nu este suficientă. Înainte de a da descărcarea de fapt, întrebarea este, ă, doriți să acordăm descărcarea de gestiune sau nu pentru această agenție? Pentru agenția căilor ferate. Pentru că se pare că aici situația este cea mai dificilă. Dacă puteți să ne mai explicați acest lucru puțin. Mulțumesc, domnule președinte. Concluzia este că da, ar trebui să acordăm descărcarea de gestiune pentru că toate, ținând seama de toate aspectele, chiar și Curtea de Conturi spune că situațiile contabile, conturile sunt fiabile și corecte. Nu suntem contabili, firește, nu putem să facem o evaluare care să meargă dincolo de conturi. Suntem un organism politic, nu suntem contabili. Noi dăm o evaluare politică și aș spune că există anumite costuri, având în vedere că există două sedii de lucru. Însă, din punct de vedere politic, problema este la, problem, la nivel local. Funcționarea acestei agenții în loc să subliniem faptul că agenția funcționează în două locuri, cred că este mai bine să subliniem aspectele pozitive. Trebuie să cunoască, să facem cunoscut acest punct de vedere opiniei publice și întregii lumi, pentru că altfel ă, nu facem decât să închidem ochii față de aspectele negative pe care le-am identificat. Însă, cred că avem motiv să acordăm descărcarea. Aș vrea să mai adaug ceva. Trebuie să considerăm că aceasta este ultima șansă pentru ca agenția, pentru agenție, astfel încât la anul să vedem dacă au depășit aceste probleme tehnice în administrația lor. Să vedem dacă la anul putem uh, spune că suntem mândri de activitatea acestei agenții. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Dacă vre- mai vreți detalii, pot să vi le ofer. Right, so Mr. Italia. Yes. Domnul Italia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am să mă refer la toate agențiile în intervenția mea. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru eforturi și pentru prezentarea foarte detaliată. Sunt 100% de acord cu ce spuneți dumneavoastră despre toate agențiile. Am o observație de ordin general Trebuie să ne preocupe această disciplină bugetară. Punctul slab al tuturor agențiilor este respectarea principiului anualității. Este important de văzut în ce măsură transferurile de aici de exemplu, pentru Agenția pentru Siguranța Aviației, 65% reportate reportat în, pentru 2010 din activitățile operaționale. Prea mult se încalcă principiul anualității și nu putem vorbi despre disciplină, despre disciplină bugetară în cazul acestei agenții. Și apoi mai sunt câteva aspecte minore tot pentru AESA. Sunt uh, probleme legate de procedurile de selecție a personalului. Aceste probleme pot afecta grav uh, imaginea acestei agenții, deci trebuie avut grijă. În fine, legat de sesar, vedem aici că uh, transferurile au fost de 86 de milioane. Tot așa, o sumă foarte mare și nu există o gestiune integrată pentru informațiile financiare. Eu sunt membru al Comisiei pentru Buget, așa că de aceea am consider că este foarte important să avem grijă la aceste puncte. Aceste probleme au și un aspect politic, pentru că, dată fiind situația economică actuală, este foarte greu să scădem, să diminuăm bugetul, iar agențiile pot uh, fi puse în situația în care sunt întrebate de ce aveți nevoie de așa de mulți bani, având în vedere că nu folosiți nici jumătate din suma alocată. În altă ordine de idei, cred că putem acorda descărcarea bugetară pentru că nu s-au înregistrat ilegalități, doar gestionarea bugetară trebuie să fie ameliorată. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Elcadraui, are cuvântul acum. Mulțumesc! foarte concis. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturi și pentru informarea completă pe care ne-a făcut-o. Domnia sa înțelege foarte bine problemele pe care par să le aibă unele dintre agenții. Sunt de acord cu concluziile, adică, în ciuda neajunsurilor, cred că trebuie să acordăm descărcare de gestiune. Legat de Agenția Căilor Ferate, Problemele aici sunt mai mari decât în celelalte cazuri, însă trebuie să ne întrebăm de ce. Poate că trebuie ca aceste agenții să primească noi prerogative în mod uh, regulat. Însă, și dacă din cauza că nu au suficiente prerogative, nu își pot desfășura bine activitatea, atunci e vina noastră. Uh, Trebuie să ne asigurăm în triunghiul instituțional că le dăm și posibilitatea de a-și îndeplini sarcinile pe care le-am trasat pentru ele. Cred că într-o viitoare discuție cu Agenția Căilor Ferate ar trebui să discutăm nu doar despre realizarea obiectivelor, ci să ne uităm la modul în care funcționează întregul sistem și să vedem cum putem rezolva aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Durat, doriți să interveniți în numele verzilor? Îi dau acum cuvântul doamnei Foster și apoi dumneavoastră. Doamna Foster, în numele conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc și raportorului pentru aceste explicații. Ideea, în general, aici este că Parlamentul a susținut înființarea acestor agenții și rolul agențiilor în toate aceste sectoare era uh, să asigure o mai mare eficiență a sistemului în integralitatea sa. Urma ca aceste agenții să fie foarte eficiente din punct de vedere al folosirii resurselor și să fie mai transparente. Însă, realitatea de acum este că nu se întâmplă chiar așa. Este greu și poate nedrept să criticăm acum agențiile, pentru că durează destul de mult să pui pe roate un mecanism de această natură. Și acestea fiind spuse, aș vrea să mă refer uh, la, EAS, la EASA, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, care um, are membrii care își exprimă foarte bine punctul de vedere. Să nu uităm că această agenție nu este finanțată doar de Uniunea Europeană primește finanțări importante din partea industriei, din partea producătorilor de aeronave și așa mai departe. Așa că, pe bună dreptate, se așteaptă rezultate de calitate de la agenția aceasta înființată. Domnul Ghias vorbea despre procedurile de selecție a personalului. Sperăm că acestea au început să se amelioreze. Însă în orice caz, numărul uh, angajaților crește. Sunt uh, foarte mulți angajați în poziții de decizie și din ce în ce lucrurile capătă o colorație politică. Se pare că la această agenție uh, se iau din ce în ce mai des decizii de natură politică sunt o agenție de mediu, totuși, o agenție de siguranță. Nu sunt o agenție nici de mediu, nici socială. Sunt o agenție pentru siguranța aviației și pe asta ar trebui să se axeze. Acum, legat de Sesar, bugetul este într-adevăr aici și cred că toți ne dorim ca Cesar să înceapă să funcționeze. Obiectivul Cesar este o eficientizare a traficului aerian, în primul și în primul rând. Tocmai de aceea acordăm descărcarea de gestiune și cred că ar trebui să transmită un mesaj foarte ferm din partea Comisiei pentru transportul. Și anume, acum ați primit fonduri, faceți bine și faceți-vă treaba. Acesta trebuie să fie de altfel mesajul către toate agențiile, că au responsabilități, că trebuie să-și facă datoria și că da, la anul, vi, la anul carnetul de note sperăm să arate, să arate mai bine. Doamna Giron, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc raportorului. Nu am uh, ascultat uh, tot ce au spus colegii, dar mulțumit acestui dispozitiv neprețuit, am primit comentariile și sunt de acord cu ce au spus colegii cu privire la agenții. Mm, mă gândesc uh, clar că trebuie acordată descărcarea, dar uh, acestea fiind spuse, sunt uh, și niște observații pe care trebuie să le, să le facem. Deocamdată mă opresc aici și o să intervin la punctul următor, la raportul domnului Groș, descărcarea pentru comisie. Mulțumim, domnul Van Dalen, și am astfel ocazia să-i mulțumesc pentru că mi-a ținut locul cât timp am fost la conferința Comisiei pentru Siguranța Aviației. Petra, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Foster. Am împărțit activitatea pentru descărcări. Trebuie să fim foarte preciși aici. Am întrebat care este poziția cu privire la Agenția pentru Căile Ferate pentru că, după cum spuneați, am înregistrat progrese. Însă, nu am ajuns la un rezultat mulțumitor. M am analizat sugestia domnului Ugias din proiectul de rezoluție și aș vrea să le mai analizez puțin cu un ochi critic, pentru că sunt anumite probleme așa că nu mă exprim până când nu stabilim, uh, până la termenul limită de depunere amendamentelor. întotdeauna trebuie să acționeze dincolo de atribuțiunile care au fost trasate. Tot timpul îi se solicită uh, să organizeze anchete și investigații, în timp ce ea nu are o funcție de control, atribuție de control. Apoi, are, agenția are mai mari probleme în a-și recruta oamenii. Pentru că cei mai Uh, buni experți în domeniul feroviar sunt reținuți în uh, statele membre, nu sunt lăsați să plece așa de ușor. Și în fine, nu este sediu, o să spun asta de fiecare dată, există un birou de primire la Lille și pentru ca cheltuielile aferente să nu fie imputate agenției, Franța a subvenționat până la două treimi cheltuielile sediului agenției, astfel încât chiria să fie redusă la o treime și să se compenseze astfel existența acestui birou de primire la Lille. Deci nu sunt două sedii, ci un sediu și un birou de primire. Asta vreau să spun. Thank you for the commission. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, intervine domnul Baluci. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri aș vrea să subliniez. În primul rând, legat de anualitatea conturilor. Și celălalt punct se referă la procedurile de selecție a personalului. și mă refer și la ce a spus domnul Ugias. Legat de anualitatea bugetară, trebuie să facem diferența între creditele de angajament și creditele de plată. Primele trebuie onorate anual și cele din urmă pot fi reportate eventual în funcție de la angajamentele juridice asumate. Avem în vedere observația Curții de Conturi și anume că agenția aceasta ocazional și mai ales în 2008 și în 2009 din cauza crizei economice au transferat o parte a creditului în uh, anul următor. Situația nu este nici ilegală, nici lipsă de transparență. Totul s-a făcut conform uh, reglementului. În ceea ce privește procedura de selecție a personalului, vreau să vă asigur că ceea ce privește agenția EMSA, faptul că nu există, că nu a existat în jurul de selecție un reprezentant, nu a existat un comitet de selecție internă, pentru că acest comitet nu exista deloc. Între timp, el a fost înființat și problema deci s-a rezolvat. Toate selecțiile sunt organizate cu prezența comitetului intern pentru personal. Pentru Agenția de Siguranță Aviației, problema selecției perso- recrutării personalului uh, este, de fapt, problema găsirii unor oameni care să treacă de procedura de selecție. Și pentru Agenția Căilor Ferate, de asemenea, există o problemă. Cei care se angajează acolo nu rămân mai mult decât, mai mult de câțiva ani și este greu să găsești oameni care să meargă la Valencien. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Bonucci. Vă mulțumim, domnule Bonucci. Cu siguranță acest oraș este unul minunat și în care ar trebui, e bine să te afli. Calendarul. Pentru raportul domnului Ugias, amendamente până la data de 1 februarie, votul în Comisia de Transport în data de 28 februarie și apoi un vot la Comisia pentru Control Bugetar la data de 28 martie și votul în plenară spre sfârșitul anului 2000, în mai 2011. Mulțumim foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune pentru comisie. Domnul Groș, Mateo. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de descărcarea de gestiune pe anul 2009. Vorbim despre uh, credite de angajament de peste 200 de milioane și credite de plată. Uh, Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt uh, despre care am auzit deja și anume, nu trebuie întotdeauna să vedem ca pe o greșeală faptul că principiul anualității nu este întotdeauna respectat. Pentru că vorbim și de uh, diferența între creditele de angajament și creditele de plată. Și de aceea se, poate, se așteaptă pentru creditele de plată cu un an după în ceea ce privește bugetul, de acesta ține de, trebuie să țină cont și de asemenea evenimente. În linii mari, procedura este transparentă. Apoi, în ceea ce privește transportul, e clar cel mai mult s-a investit în ceea ce privește rețelele de transport uh, transeuropene, 50 uh, de procente din sumă. S-a, s-a constatat și o folosire de până la 100%. S-au uh, și acest lucru reflectă exact ceea ce am tot uh, subliniat noi în cadrul comisiei noastre și anume că ne dorim o folosire de 100%, iar acesta este un semnal foarte pozitiv. În raport sunt uh, luate, sunt discutate din nou agențiile, nu le voi mai menționa. Există evaluare pozitivă și în ceea ce privește Galileo, aici s-a constatat o creștere a ratei de folosire, însă vorbim de despre un proiect în cadrul căruia vorbim despre folosirea mijloacelor, dar e nevoie să mai așteptăm câțiva ani pentru că proiectul este unul de anvergură. Apoi, în ceea ce privește bugetul 2008, am o întrebare pentru comisie în ceea ce privește programul Marco Polo. Din câte mi amintesc, creditele pentru Marco Polo, pentru platforma multimodal, printre altele, care a fost o inițiativă salutată de noi, în cazul acesteia, rata de folosire a fost foarte mică. Explicația atunci a fost următoarea. Criteriile pentru aceste proiecte au fost mult prea complicate și de aceea și rata de folosire este foarte scăzută. Însă aș dori o explicație în acest sens, pentru că s-a observat o creștere a folosirii creditelor în proiectul Marco Polo. S-a ajuns chiar până la 50% din credite. Cum se pot înțelege, cum pot să înțeleg acest lucru? Marco Polo se adresează acum și alte, altor domenii sau ce s-a întâmplat? Apoi altă observație, ceva ce am tot discutat în comisia noastră, și anume în ceea ce privește folosirea creditelor în cadrul um, rețelelor transeuropene. Um, observăm că aici lipsește coordonarea în general. Aceste proiecte trebuie să fie sprijinite prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune și nu trebuie să se acorde atenție doar plus valori europene. Un lucru care e foarte prost din punctul meu de vedere e faptul că se acordă fonduri se acordă finanțare diferitelor proiecte de, mobi- de mobilitate, pentru care s-a constatat foarte clar la analiza finan- că analiza financiară este una foarte proastă. Există costuri mult prea mari sau costuri care nu pot fi deloc acoperite. Așa că e nevoie de o analiză pertinentă a costurilor. În ceea ce privește perspectiva comisiei noastre, trebuie să vorbesc puțin și despre buget și despre ceea ce se întâmplă în Comisia de Dezvoltare Regională. Noi trebuie să pledăm pentru o folosire mai bună a mijloacelor. Acest lucru e în interesul tuturor. În primul rând în ceea ce privește folosirea banilor și apoi pentru mobilitate în întreaga Uniune Europeană. O ultimă observație are de a face cu raportul special al Curții de Conturi în ceea ce privește munca coordonatorilor în cadrul proiectelor mari. E o poveste de succes. Acest lucru arată că a fost bine faptul că au existat acești coordonatori care au jucat un rol foarte important și un rol foarte bun în cadrul uh, marilor proiecte, atât între țări, cât și între diferitele structuri din statele membre. Așa că folosirea lor este una foarte bună. În ceea ce privește investițiile pentru autostradă, acestea uh, au fost folosite foarte bine. Fac următoarea propunere să fim de acord cu, să acordăm uh, acord, descărcarea de gestiune, însă să ținem cont de observațiile pe care le-am făcut. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Alcadraui. Doriți să luați cuvântul, doamna, doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Raportul din umbră, doamna Jensen, nu poate să vină astăzi, așa că eu o înlocuiesc astăzi. Ea îi mulțumește domnului Groș pentru raport. Uh, îl laudă și este de acord cu lucrurile care apar acolo. Spune că domnul Groș a pus accentul pe punctele cele mai importante. Marco Polo este un bun exemplu în acest sens pentru a vedea cum putem depăși problemele pe viitor. Și domnul uh, Groș a vorbit despre faptul că e nevoie de o mai bună coordonare între Comitetul Regiunilor și Politica pentru Transport. S-a vorbit despre credite și că domnii comisar Han și Calas se ocupă acum de acest lucru, însă și noi în Parlament trebuie să atragem mereu atenția asupra faptului că e nevoie de o mai bună coordonare. Doamna Jensen probabil va mai face anumite observații, încă nu era foarte sigură, însă în linii mari este de acord și vă mulțumește, domnule Groș. Mulțumesc, doamna Duran. Président, merci à Grosch Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Groș, pentru raport. Sunt în general de acord cu ce a spus dumneavoastră. Aș vrea să subliniez ceva legat de Marco Polo și de coerența între fondurile regionale și de coeziune și cele europene. Ați spus, uh, și rețeaua transeuropeană, ați spus că trebuie să punem accentul pe coordonare, dar aș insista că este vorba și de nevoia de transparență și de informare. Nu e vorba doar de de coordonare. Pentru rețeaua TEN s-ar putea să fie o problemă cu estimarea sumelor și, așa cum ați spus de multe ori, nu avem suficientă precizie de origine bugetar. Însă, după părerea mea, transparența și informarea între fondurile regionale pe de-o parte și TEN pe de altă parte nu funcționează suficient de bine. Alt aspect e mai degrabă observație pentru comisie. Aș vrea să știu ce face Comisia sau ce intenționează să facă în legătură cu observațiile care au apărut, au apărut legat de liniile bugetare pentru transport? Ce, ce faceți cu observațiile, cu propunerile pe care le facem noi? Ce face Comisia cu acestea? Aș vrea să știu, pentru că vorbim despre descărcare și sunt pentru descărcare, dar aș vrea totuși să știu cum gestionează Comisia toate aceste observații, toate aceste lucruri pe care îi le spunem. Mr. Bradbourne. Mulțumesc, domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Matiu Groș pentru munca depusă și sunt de acord cu foarte multe dintre punctele pe care le-a atins. Domnule președinte, fac parte din această instituție de 12 ani. De fiecare dată când primim un raport, vedem care sunt punctele slabe, dar apoi spunem nu contează, vom acorda descărcarea de gestiune. Nu cred că e bine și cred că acest lucru ține de Parlament. Cred că ar trebui să fim mai incisivi în, ceea ce, în această privință. secțiunea de transport din acest raport, cu siguranță nu sunt cei care sunt cei mai vinovați, dar domnul Groș a identificat corect faptul că există anumite puncte care trebuie discutate și asta cât de repede posibil. Asta în ceea ce privește ratele de eroare. Se spune, trebuie să fie îmbunătățite. Însă, dacă intrăm în detalii, observăm, Comisia are un buget de peste 2 miliarde de lire. Dacă marja de eroare e la 5%, totuși vorbim de 100 de milioane de lire din banii contribuabililor. Și acest lucru nu poate fi pur și simplu trecut cu vederea. Trebuie neapărat să discutăm despre această chestiune și de aceea îi spun comisiei că transportul nu e cel mai prost exemplu în acest sens. Au făcut referire și la politica regională și înțeleg că și acolo marja de, că acolo marja de eroare este mult mai mare decât în domeniul nostru. Apoi vorbim despre disciplină financiară și răspundere. Unul dintre punctele menționate de domnul Groș a fost cel legat de procedura de selecție a personalului. Cred că are dreptate. Selecția trebuie să aibă o bază mai bună. Și de asemenea e nevoie și de o planificare financiară bună. Eu cred că aceasta e problema aici. Se alocă niște fonduri și apoi se speră că acestea vor fi utilizate, însă fără a se verifica, fără a se vedea care este probabilitatea de folosire a fondurilor. Și un, ult, un ultim punct care are de a face cu cel dinainte e următorul. Trebuie să vorbim despre analiza costuri-beneficii. Pentru că dacă vom uh, investi în, proiect, în proiecte care nu au o valoare adăugată foarte mare, așa cum a spus domnul Groș la început, atunci de ce să le demarăm? E nevoie de o gestiune financiară bună. Aici se rezumă tot și sunt de acord cu cele sugerate de domnul Groș. Domnul Benucci din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să răspund în ceea ce privește programul Marco Polo. Se pare că acesta este unul dintre cele mai cunoscute. Marco Polo este strâns legat de programele în ceea ce privește transportul maritim și cel pe căile ferate. se bazează pe, um, pe trecerea dinspre tonă pe kilometru. Există mai mulți factori care au um, afectat acest program în, anul, uh, în anii 2008 și 2009. Cei care au uh, câștigat selecția de personal sunt cei care au, au um, refuzat banii. Creditele au fost făcute, dar plata nu s-a putut face în cadrul acestui program pentru că a existat un număr foarte mare de oameni care au, primi, au primit acordul, însă au renunțat să se mai implice. Aceasta e realitatea. Ne așteptăm ca totuși programul să continue, să ținem cont de faptul că în 2009 a existat o revizuire și asta pentru a se putea înțelege mai bine mecanismul, astfel încât acesta să fie mai, atrăgă, mai atractiv din punct de vedere financiar. Pentru anul 2011 ne așteptăm ca lucrurile să stea cum au stat înainte. În ceea ce privește coordonarea între programul TNT și fondurile regionale și de coeziune. Încercăm să îmbunătățim această coordonare, însă să țineți cont de următorul fapt. La nivel regional și la nivelul fondurilor de co- fondului de coeziune, Acestea sunt în general gestionate de autoritățile locale. Programul de rețele transeuropene este unul Uh, de la vârstă bază. Așa că se alege întâi, se face întâi o ierarhizare și apoi proiectele sunt implementate. În ceea ce privește planificarea, planificarea financiară, vorbim despre o planificare financiară multianuală, una anuală, apoi o selectare a proiectelor care sunt prioritare și care nu sunt prioritare. Aceste lucruri se știu dinainte și și Parlamentul este informat. În ceea ce privește marja de eroare, e adevărat că se află între 2 și mai puțin de 5%. Da, în acest an e undeva la 2,6% ar putea reprezenta o sumă foarte mare de bani. Ce facem într-un asemenea caz? Are loc un audit. De anul trecut mai există și sesiuni de informare. Se fac vizite, controle, Folosim mai multe instrumente acum, astfel încât beneficiarii să înțeleagă care sunt regulile, să reducă această marjă de eroare, iar apoi, înainte de a trimite orice declarație în ceea ce privește costurile, noi încercăm să le oferim următoarea posibilitate, să poată să evalueze care sunt regulile, astfel încât să-și poată reduce costurile și ar trebui să facă acest lucru începând cu acest an, să-și reducă marjele de eroare. E un lucru dificil de făcut, pentru că există un prag în ceea ce privește suma de bani pe care o putem investi în controle. De aceea ar trebui să facem ceva în ceea ce privește prevenirea. Cred că astfel vom putea avea niște rezultate pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mat- Mateo, vrei să e cuvântul, da, pe scurt, o propunere în ceea ce privește transparența despre care vorbea doamna Duron. Cred că există anumite probleme în text. În ceea ce privește marja de eroare, vreau să spun că și în anul 2009 Curtea de Conturi a pus accentul pe cercetare mai mult decât pe transport. Și de, a, de aceea e probabil important să reținem această informații astfel încât în anii viitori să se pună mai mult accentul pe transport. Și acum răspund la întrebarea doamnei Duron. Noi, ca Parlament, trebuie să fim informați în ceea ce privește eficiența atunci când s-au făcut niște plăți neconforme, acestea să fie rambursate. Și noi ar trebui să fim informați într-o asemenea situație. Și apoi, ultima observație între transport și nivelul regional. Comisia ar trebui să înțeleagă că Parlamentul e cel care poate să se implice aici, să uh, se ocupe de această coordonare. Dacă se investește în domeniul transportului, de exemplu în rețelele TNT, atunci trebuie să ne asigurăm că există o bună coordonare și că se investește în proiectele care trebuie. Aceasta trebuie să fie o inițiativă a Parlamentului. În orice caz, vă mulțumesc pentru observații. Mulțumim, spune domnul președinte. Termenul de depunere a amendamentelor este data de 1 februarie, votul în comisie la data de 28 februarie, la control bugetar în anul 28 uh, martie și votul în mai. Acestea au fost datele 1 februarie pentru comisia noastră. Domnule Ugias, după raportul dumneavoastră, nu v-am întrebat uh, după intervenția comisiei dacă aveți ceva de spus, nu știu dacă doriți să interveniți, dar am vrut să vă spun că a fost greșeala mea și am uitat să vă întreb dacă mai doriți să adăugați ceva. Nu, mulțumesc, domnule președinte. În absența dumneavoastră, cred că am avut o discuție destul de detaliată despre diferitele puncte. Așa că sugerez doar următorul fapt. Dacă cineva vrea să înmâneze amendamentele, le vom analiza. Și apoi, în italiană, ugeas. Nu e un G foarte puternic. Înțeleg că pentru dumneavoastră și pentru cei din Germania e greu de pronunțat numele meu, însă prietena mea din Germania, de lângă mine, înțelege foarte bine această problemă. Un genul foarte puternic în italiană. Președintele, da, voi încerca să fac așa, pe, să pronunț așa pe viitor. Bine, mai există alte puncte despre care doriți să vorbim? Dacă nu, atunci vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc luni, 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, la ora 7 în, la ora 19 la Strasburg. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor, le mulțumesc și interpreților. Reuniunea se suspende, le reamintesc coordonatorilor să se întoarcă în această sală la ora 12.